Okay, ladies and gentlemen, my apologies for being... Doamnelor și domnilor, îmi cer scuze uh, de întârziere, însă cred că Antonio poate confirma lifturile din această parte a clădirii sunt uh, în haos uh, total, cu foarte, gre- foarte greu se ajunge aici. Discutăm acum prezentarea pe tema celui de-al patrulea pachet feroviar și apoi uh, energia curată pentru transport. Domnule comisar, aveți cuvântul. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați deputați, domnule președinte Simpson. Este o mare plăcere să vă pot prezenta așa numitul al patrulea pachet feroviar un pachet adoptat de către Comisie la finalul lunii ianuarie. Este un pachet important și foarte ambițios. Este compus din dintr-o imagine de ansamblu, dintr-o comunicare generală, două propuneri legislative, trei evaluări ale impactului, trei rapoarte și trei documente de lucru. Toate acestea au ca scop uh, ducerea la bun sfârșit al spațiului unic feroviar european și oferta de mai multe uh, alternative în acest domeniu. Înainte să intru în detaliu, câteva aspecte de ordin general. Cu, to- cu toții Uh, tuturor ne place, ne place calea ferată dintotdeauna, de pe vremea lui Bismarck uh, suntem fani căi ferate. Însă proporția scade, proporția transportului feroviar. Pentru pasageri uh, a ajuns la 6%, pentru marfă a ajuns la 10,2% acum. Uh, rețeaua feroviară s-a redus cu 6% din 1990. Uh, este nevoie de din ce în ce mai mulți bani ai uh, de la, din partea contribuabililor, 46 de miliarde de euro în 2009. Și nu toate țările pot subvenționa toate aceste sume. Sunt de asemenea și datorii foarte mari. Căile feroviare um, franceze au um, o datorie de 28 de miliarde um, acumulată. Avem 900 de producători de echipamente feroviare. Din cauza uh, scăderii uh, cererii în Europa, aceștia nu pot să își uh, vândă uh, produsele în Europa, însă cresc uh, vânzările în Asia, în Statele Unite, ceea ce înseamnă că este vorba și de o piață de export. Astăzi am văzut la știri că Singapore și Malaezia au, anunț, au anunțat că vor crea o linie de înaltă viteză între Singapore și Kuala Lumpur. Însă aceste lucruri nu vor, nu vor funcționa dacă nu avem o piață locală, piață domestică uh, utilă, uh, funcțională. Ce, de ce uh, unele întrebări trebuie să, să fie puse. Avem nevoie de cale ferată? Pentru că există și alte viziuni care susțin că ar trebui să dezvoltăm transportul pe șosea, transportul rutier, să avem mai multe autostrăzi, o viziune sprijinită de mulți producători auto în locul rețelelor transeuropene și facilitatea conectarea Europei și în loc să, să construim uh, cale ferată, mai bine, spun unii, ar trebui să finanțăm autostrăzi din bugetul european. Însă, bineînțeles, industria auto nu are un răspuns și la blocaje, blocajele din trafic care ne fac să pierdem un miliard din PIB pe an și care duce la pierderi enorme de vieți. În 2010 am pierdut uh, numai 62 de vieți în, pe calea ferată, pe când uh, cifra pe, în domeniul rutier este mult, prea mar, mult mai mare. Și bineînțeles, nici nu mai discutăm despre obiective de mediu și de schimbări climatice. Deci, un punct esențial referitor la acest pachet este acela că dacă nu avem politici bune de transport care să se refere la dezvoltarea căii ferate, vom avea cale ferată numai ca uh, jucării de lux pentru cetățenii statelor scumpe. Nu, nu tu piață unică, nu tu uh, spațiu unic feroviar european. Pachetul pe care îl propunem astăzi se bazează pe trei piloni. În primul rând, eliminarea barierelor administrative și tehnice, în special prin crearea unei abordări comune în domeniul securității și a regulilor de interoperabilitate, deschiderea uh, pieței pentru pasageri concurenței pentru îmbunătățire și optimizarea guvernanței uh, gestiunii de infrastructurii. Există uh, lacune în sistemul actual de autorizare. Există aproximativ 11.000 de reglementări naționale, tehnice și altele în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că nu există un cadru pentru autorizare, pentru certificări de securitate și așa mai departe. Scopul nostru este să creăm condiții egale pentru toți operatorii și să ne asigurăm drepturi egale de acces. Sistemul actual decentralizat de autorități naționale de siguranță feroviară creează uh, complicații mult prea mari pentru întreprinderile din acest domeniu. Uh, Într-un ultim caz, de exemplu, 66 uh, de locomotive deja aprobate în Franța și în Regatul Unit uh, au fost refuzate din, de către un alt stat membru din cauza poziției uh, scaunului conductorului. Deci trebuie să avem standarde Uh, uniforme în întreaga Uniunea Europeană. Ar trebui să existe o certificare unică la nivel european în domeniul securității. O abordare comună poate duce și la uh, economii de scară. Pentru întreprinderile din Uniunea Europeană putem reduce costurile administrative și putem accelera procedurile și în același timp putem uh, evita discriminarea deghizată. Acesta este motivul pentru propunerea Comisiei de a extinde rolul Agenției Europene pentru Calea Ferată pentru a îmbunătăți uh, procedurile administrative și de gestiune. Asta va, va facilita operațiuni transfrontaliere în domeniul acesta. Două lucruri vom face pentru a asigura deschiderea pieței. În primul rând, concurența pe piață prin uh, crearea de drepturi uh, de acces deschise și uh, concurență pentru piață prin uh, măsuri de impunere obligatorie a licitațiilor și a procedurilor de achiziții publice. Vrem să ne asigurăm că serviciile sunt de mai bună calitate și să uh, stimulăm inovația. Beneficiile sunt uh, estimate la aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2035. Comisia a propus introducerea uh, unor, deschidere ale pie- un, un, unor deschidere ale pieții, dar cu reguli foarte clare. Prerogativele statelor membre și a autorităților corespunzătoare nu va fi afectată piețele naționale se vor deschide prin două, se, va, se vor deschide prin două moduri. Prin uh, acordarea întreprinderilor din domeniul feroviar uh, și prin acordarea acestora de uh, drept la toate piețele, deschiderea pieței va fi progresivă și va intra în vigoare numai din decembrie 2019 în totalitate. În al doilea rând, pentru toate vom uh, introduce obligația de uh, posibilitate se va uh, introduce obligativitatea de achiziții, uh, de achiziții publice. Operatorii iar anumite măsuri nu vor putea fi luate decât când, în, în situații de urgență încurajăm statele membre și întreprinderile feroviare să ia în considerare introducerea unor sisteme uh, integrate de rezervare și de cumpărare a biletelor pe bază nediscriminatorie. Înainte de a trece la cel de-al treilea pilon, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui element strâns legat de deschiderea pieței interne, și anume aspectele sociale îmbunătățirea serviciilor vor, crește, vor duce la creșterea numărului de pasageri care vor duce la uh, nevoia de mai mult personal. Lipsa personalului este riscul principal la ora actuală. Experiența din statele membre uh, care au deschis piețele, cum ar fi Germania și Regatul Unit, arată că presiunea poate duce la salarii mai mari și la condiții de lucru mai bune. Dacă un contract se schimbă de la un operator la altul, regulamentul referitor la uh, obligațiile de serviciu public uh, oferă garanțiile necesare uh, și respectarea standardelor sociale când este vorba de transferul personalului. Propunerea Comisiei uh, um, are ca scop îmbunătățirea guver guvernanței uh, gestiunii infrastructurii. Toate funcțiile de gestiune ale infrastructurii sunt prevăzute în această propunere. Vedeți uh, cât pe acest uh, slide cât de variată este structura europeană în uh, ceea ce privește guvernanța. După cum știți, cel mai dificil aspect se referă la structuri integrate vertical. Punctul nostru de pornire este că, cel mai simpl, că soluția cea mai simplă și eficace pentru a asigura concurența justă și acces nediscriminator pe piață este separarea instituțiilor. Acest lucru a fost propus de către Comisie pentru sectorul energetic și considerăm că aceasta trebuie să fie regula. De aceea nu a fost posibil să se creeze noi structuri, nu va mai fi posibil să se creeze noi holdinguri uh, feroviare după această propunere, intrarea în vigoare a acestei propuneri. Pentru a compensa se Um, se va oferi o alternativă în statele membre în care aceste holdinguri uh, există în anumite state membre. A doua opțiune este acceptabilă pentru Comisie și pentru statele membre dacă se introduc măsuri de garantare pentru a se asigura că condițiile sunt în mod real egale pentru toți operatorii. Acestea sunt principiile pentru garanții. Ele se bazează pe cerințele de separare care sunt în vigoare din 2003 conform legislației europene. Experiența ne-a arătat că aceste obligații, uh, dacă sunt prea largi și nu uh, sunt aplicate cum, uh, în mod adecvat, piața continuă să fie afectată de practici um, care dăunează concurenței. De aceea ne propunem să detaliem um, toate măsurile pentru a ne asigura uh, lipsa discriminării. În urmă cu trei ani s-a găsit un compromis pentru piața energetică uh, și ne-am inspirat din acesta, dar am încercat și să îmbunătățim uh, situația pentru a evita birocrația nenecesară. Încă o modificare importantă la guvernanță toți operatorii de transport uh, care există, și care, dar și cei care urmează să intre pe piață, vor lucra cu gestionarii infrastructurii pentru a efectua, de exemplu, investiții. De asemenea, propunem uh, o rețea europeană de uh, gestionari de rețea. Sunt convins că propunerea Comisiei oferă um, echilibrul necesar pentru a menține întreprinderile existente, dar și garanțiile necesare pentru a ne asigura că independența um, gestionarilor de infrastructură este asigurată. Așa poate funcționa o piață uh, feroviară deschisă concurenței. După cum spunea, este un pachet ambițios. A fost așteptat îndelung, mai ales de către părțile interesate din domeniul feroviar, dar sunt convins că și de către clienți. Comisia acum așteaptă cu nerăbdare să coopereze în mod constructiv cu colegiuitorii pentru ca acest pachet să devină realitate. Știm că există unele aspecte delicate. Um, situația locală îngrijor, de multe ori trebuie să fie luată în considerare. Noi ne, vom asig- noi ne bazăm pe Parlamentul European pentru a ne asigura uh, că acest pachet va deveni realitate și va lua în considerare nevoile tuturor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Voi începe cu coordonatorii, domnul Grăș, domnul Alcadra, Alcadraui, domnul Debacăr și domnul Kramer. Apoi domnul Riche, domnul Leichtfried, domnul Savisa, domnul Parker, domnul Bach, Bach și domnul Cancian. Mai dorește cineva? Domnul Fleckenstein? Domnul Tremosa. Bun, începem cu domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea acestui pachet pe care l-am citit pe alte căi, dar ne bucurăm acum că am uh, primit și documentul oficial din partea comisiei. În introducere aș spune că Comisia și probabil și acest Parlament de ani de zile insistă că avem nevoie de căi ferate eficiente în Europa. Este obiectivul nostru și suntem de părere că în domeniul transportului la nivel european trenul poate să joace un rol mult mai important decât îl face acum. Întrebarea mea introductivă, să spunem așa, este Consiliul este și el convins de acest lucru? Pentru că dacă mă uit la ultimele decizii luate în domeniul financiar, um, mai ales uh, în domeniul transportului, exista un proiect în care a fost luată în considerare calea ferată și când văd cu câte fonduri a primit, am câteva dubii uh, referitor la faptul că cei din Consiliu au înțeles importanța căii ferate. În al doilea rând, Aplicarea. Cunoaștem poveștile din trecut, învățămintile trecutului. Știm că aplicarea după 10 ani uh, nu este încă optimă și după ce am discutat la ultimul pachet, um, s-a luat o decizie a unei autorități de reglementare care trebuia să fie mai puternic. Pentru că aceasta este condiția pentru a garanta ceea ce s-a decis. Aceste lucruri vreau să le spun în deschidere și cred că este și un mesaj pe care trebuie să-l transmitem Consiliului. Acum, în ceea ce privește pachetul și propunerea Comisiei. Nu, am, nu vom discuta astăzi toate detaliile, dar aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând, salutăm faptul că eficiența căii ferate uh, poate fi cre uh, crescută prin uh, sprijinirea uh, interoperabilității tehnice. Respectiv, să eliminăm comportamentele absurde de astăzi ale faptului că granițele există în continuare în acest domeniu. Deci avem nevoie de interoperabilitate um, consolidată și avem nevoie și de o agenție, pentru că dacă vrem ca acest domeniu să fie competitiv, atunci el trebuie să fie mai rapid și mai ieftin decât este astăzi. În al doilea rând, așteptările cetățenilor. Și asta se referă la serviciile în, domeni, în acest domeniu. Și când mă uit la cum, cum merge trenul în anumite uh, țări, este uh, copilul preferat, dar cel mai urât, pentru că vorbim mult despre calea ferată, um, o iubim foarte mult, dar în același timp uneori funcționează foarte prost. Poate că trenul este uh, curat și circulă bine, dar poate că nu este destul de fiabil. Trebuie uh, să discutăm acest aspect, pentru că oamenii trebuie să știe că se pot baza pe aceste trenuri. Și apoi, relația dintre infrastructură și operator-ofertant. Este la fel ca și în literatura, cele light motive care se repetă din, întotdeauna. Istoria care se repetă. Noi la PP vom continua să facem ceea ce am făcut și în uh, trecut. Și bineînțeles va trebui să Uh, respectăm diferitele sensibilități din diferitele state membre și în funcție de cum ne-ați arătat și harta dumneavoastră, știm cum este semaforul uh, roșu sau verde, dar uh, un lucru este important. Trebuie ca eficiența să fie pe locul întâi și nu o dogmă de orice fel. Dacă solicităm eficiența întreprinderilor, uh, acest lucru este cel mai important. Apoi trebuie să evităm distorsiunile concurenței și, în același timp, să asigurăm transparența astfel încât să fie posibile subvențiile încrucișate, pentru că avem nevoie de calea ferată și, în același timp, uh, există și un aspect de întreprindere care trebuie sprijinit. Apoi, calea ferată ca factor de creștere poate crea locuri de muncă, poate menține locuri de muncă și trebuie să asigure calitatea acestor uh, locuri de muncă. Acestea sunt accentele pe care noi de la PPE le vom pune în această discuție. Mulțumesc! Thank you, Mr. Al-Kadrawi, for the S&D. Uh, Domnul El Kadraoui pentru uh, Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Evident, n-am să mă refer din nou la faptul că agenția trebuie să fie întărită, n-am să mă refer din nou la interoperabilitate, subiecte deja abordate. Dar, acum, în ceea ce privește infrastructura, cu siguranță alți colegi vor vorbi despre acest aspect mult mai bine decât mine. Eu, personal, aș dori să pun accentul pe așteptările din partea cetățenilor, și anume nivelul de servicii. Obiectivul nostru este să avem mai mulți pasageri care utilizează trenul. Deci, pentru asta trebuie să creăm condițiile potrivite, adecvate chiar și pentru acele linii feroviare mai puțin frecventate și grupul nostru politic are câteva um, neliniști și câteva îndoieli, întrebări în ceea ce privește liberalizarea contractelor de servicii publice. Mai întâi, această combinație, pe de o parte, accesul deschis și, pe de altă parte, constrângerile acestea de servicii publice deschise, asigurate, uh, V-ați referit la un operator, un operator intern care nu trebuie să facă obiectul vreo unor derogări. Bun. Ați vorbit de asemenea și de piețe publice. În ceea ce ne privește, se poate face o ofertă pentru uh, acest gen de contracte, uh, însă va trebui să se țină seama și de o latură, și anume serviciile ce pot fi oferite și care este perioada pentru care aceste servicii vor fi oferite în cadrul contractului respectiv. Deci, noi trebuie să prevedem lucrurile, să putem să fim în măsură să facem calcule. Și am speranța că veți ține seama de aceste observații, în așa fel încât concurența uh, să fie una loială și să existe aceste contracte la nivel regional, contracte deschise. Să nu fie vorba doar de contracte, doar pentru liniile feroviare cele mai interesante și frecventate. Deci trebuie să combinăm toate aceste elemente și să încurajăm operatorii să uh, Uh, să, să nu opereze vreo alegere în funcție de numărul de uh, utilizatori pe anumite linii feroviare. Evident că poate acesta este în parte și rolul agenției europene, însă noi ne dorim ca uh, concurența să fie una echitabilă. Apoi, în ceea ce privește aceste contracte de servicii publice, uneori e vorba de regiuni foarte mici sau de anumite zone urbane destul de mici și dumneavoastră ați spus că se poate ajunge până la 10 uh, milioane de kilometri de uh, cale ferată, deci o treime din teritoriu. Însă aici combinăm diferite valori. Dacă luăm exemplu Belgiei, e bine, rețeaua feroviară ar putea să fie împărțită în 8 uh, opt teritorii și pentru fiecare parte am putea avea constrângeri diferite la deschiderea la licitațiile publice. Și atunci mă întreb eu, oare într-adevăr îmbunătățim serviciile pentru consumatori și pentru călători? Am senzația că, în fond, o fărâmițare a rețelei, de fapt, va duce la mai multe probleme decât la găsirea unor soluții. Așa că ar fi mai bine să găsim soluții care să convină uh, fiecărui stat membru în parte în funcție de dimensiunile sale și trebuie să ținem seama de acest lucru pentru că e vorba de servicii pentru uh, pasageri. Și acum domnul de Bacher. Da, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar pentru această prezentare referitor la cel de-al patrulea pachet feroviar. Cred că noi trebuie să fim foarte clari încă de la bun început. În Parlament suntem convinși că o deschidere a pieței cărilor ferate se poate face pentru a ajunge la o cale ferată eficientă pentru întreaga Uniune Europeană. Deci, grupul nostru politic, liberalii, salută în mod favorabil această propunere a Comisiei și considerăm că există elemente foarte bune care sunt cuprinse în această propunere. Deci, pe ansamblu, putem spune că o aprobăm. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să menționez câteva elemente care nu sunt neglijabile. Calea ferată reprezintă, de fapt, un nivel, un anumit nivel de servicii. De fapt, asta ne dorim. Vrem să convingem consumatorii să, să, să considere trenul a fi o alternativă comparativ cu autoturismul. Deci vrem să îmbunătățim eficiența, vrem să punem capăt ultimelor monopoluri care există la nivel național în Uniunea Europeană. Iar pentru asta e nevoie de un minim de concurență și de deschidere a pieței în domeniul căilor ferate. Și apoi s-a vorbit evident și de infrastructură și faptul că există diferite societăți de căi ferate, am vorbit despre diferiții operatori care trebuie să se dezvolte pe aceste piețe, însă trebuie să întărim și infrastructura și să avem gestionari de infrastructură competenți. Aceste lucruri trebuie să fie cuprinse în propunere. Și apoi legătura între operatori și gestionari. Evident că acest lucru este un, lucru, un element capital. Și în cele din urmă, și aici e vorba de un aviz uh, o părere personală, sunt mai multe soluții care au fost propuse în ceea ce privește contractele. Noi am prefera ca aceste contracte să fie deschise și suntem de părere că propunerea Comisiei este suficient de solidă în momentul de față pentru a face în așa fel încât infrastructura să poată fi gestionată în mod corect și să nu fie prea multe lacune. Acum, în ceea ce privește achizițiile publice, evident că este uh, deosebit de important acest aspect, pentru că e vorba de nivelul de servicii, însă, așa cum spunea și Maciu Groș adineori, trebuie ca cetățenii să aibă, aș spune eu, o relație amoroasă, între ghilimele, cu calea ferată. Și e nevoie, deci, de această deschidere și e nevoie și de o limpezire a situației societăților de căi ferate, în așa fel încât interesele pasagerilor să fie, uh, să fie respectate. Și astfel vom oferi consumatorilor diferite posibilități de transport. Apoi, serviciile de emitere a biletelor. Evident că și aici avem mai multe posibilități de a îmbunătăți acest sistem și, domnule comisar, trebuie să discutăm de asemenea și de latura socială. Există diferite studii care au demonstrat că în momentul în care se deschide piața, eh, e bine, normele sociale au fost întărite și nu slăbite. Deci, am senzația că dacă liberalizăm piața, cu siguranță vom ajunge la o piață mai transparentă, care ne va oferi niște servicii mai performante, însă nu ar trebui ca normele sociale să fie diluate. Și o să avem, evident, ecouri ulterior în ceea ce privește aceste, cel de-al patrulea pachet uh, de căi ferate. E adevărat că autoritățile de reglementare joacă un rol deosebit de important, lucru care, uh, rol care poate nu a fost pe deplin îndeplinit în trecut și iată că acest text reprezintă un pas înainte pentru o, o, un nivel de servicii mai performante oferite consumatorilor. Domnul Kramer, mulțumesc și eu pentru prezentare. Domnule comisar, v-ați referit la spațiul unic feroviar european. Îl vrem cu toții. Comisia de 30 de ani uh, îl vrea. Statele membre și ele, dar numai mai mult cu vorba. Și când ne uităm la realitate, avem de-a face numai cu petice delimitate în uh, țările de jos, în uh, domeniul, mărcilor, uh, în domeniul mărfurilor a avut loc o creștere de 40%, Germania 30%, Polonia iarăși o creștere. În Franța, unde nu s-a deschis piața, o, red- o reducere de 25%. În, corect. Însă dacă v-ați uita la concurența intermodală, atunci ați vedea unde sunt lacunele. Dacă vrem să avem un spațiu optimal de concurență în domeniul trenului, dacă nu facem nimic altceva în celelalte domeniu, nu vom obține nimic. Avem uh, taxe obligatorii pe, uh, în domeniul feroviar și taxe voluntare eventuale pe autostrăzi. Este discriminare. Cine vrea să ia uh, trenul trebuie să plătească uh, Uh, pe autostrăzi se poate circula gratuit, gratuit uh, avioanele sunt uh, scutite, traficul aerian este scutit de taxă pe kerosen. După cum se spune în engleză, money makes the world go round. Ce faceți în acest domeniu? Ce se întâmplă cu banii europeni? 60% merge în străzi, 20% în cale ferate. Și când se întâmplă acest lucru, nu putem să ne uh, uh, ui, nu putem să ne mirăm că uh, nu crește uh, că procentul car, uh, um, um, căi ferate. Nu am auzit niciun cuvânt din partea dumneavoastră referitor la schimbarea acestor fluxuri de finanțare. 40% pentru cale ferate ar trebui să avem și maxim 20% pentru rutier. În ultima perioadă financiară am vrut să avem 20 de miliarde de euro, ceea ce Consiliul ne-a redus la 8 miliarde. Uh, nici unul dintre proiecte nu a fost eliminat. Acum am auzit că ar urma să fie o re reducere de 23 de miliarde la Connecting Europe Facility. Și aici spuneți, ba nu, în continuare continuăm să uh, finanțăm tot. Nu stabiliți niciun fel de, uh, de priorități. Și când Monti și Hollande se uh, întâlnesc și discută, râdem cu toții, dar Uh, nu ajungem, nu reușim să punem în aplicare proiectele uh, care ar putea fi realizate chiar și pe termen uh, scurt. Trebuie să controlăm fluxurile financiare. S-a vorbit despre uh, ruta Stuttgart-Ulm, uh, finanțată de către Uniunea Europeană. Ea costă 3 miliarde, uh, dar nu este bună pentru marfă, pentru că este prea um, este prea abruptă. Numai din banii ăștia ați putea uh, plăti trei rute din Berlin înspre Polonia. Faceți acest lucru și nu trebuie să aflăm, să așteptăm să fi trecut 25 de ani de când a căzut uh, cortina de fier. Apoi, în ceea ce privește uh, prețul biletului în Germania, 50% din banii pe care le dau uh, landurile pentru trafic merg în uh, prețurile pe care trebuie să le plătească pe uh, taxele pe calea ferată. Vreau să mă între, vreau să vă întreb de ce uh, în Uh, într-un aeroport în Germania uh, tren, până, trenul până în oraș costă 2 euro, la Frankfurt costă 3 euro și la Berlin costă 25. Dacă asta nu este distorsiunea concurenței, eu nu mai înțeleg nimic. Apoi, eficiența uh, funcționării, dar avem nevoie și de eficiența infrastructurii și uh, asta comisia evită. Și dacă nu modificați asta, puteți să aveți o rețea minunată, însă trebuie să aveți o viziune uh, intermodală, pentru că viziunea pur sectorială nu ne va duce nicăieri. Mulțumesc, aceștia au fost coordonatori, am să rog, uh, să rog pe domnul comisar să răspundă și apoi voi uh, face runde de câte patru, pentru că am 12 vorbitori înscriși și chiar și eu pot să calculez mai ușor în acest caz. Domnul comisar. Members, coordinators, um, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, dumneavoastră v-ați referit, domnule Groș, la aspectele cele mai importante. Și trebuie să spun că e vorba de un pachet imens. E un pachet de măsuri foarte mare. Și în momentul în care am început cu revizuirea uh, legislației în vigoare, am încercat să redefinim pachetul acesta feroviar, gândindu-ne ce putem face, ce trebuie să facem. Și să vedem dacă putem uh, să avem un pachet care să corespundă cu ceea ce plănuisem. Evident că noi a trebuit să discutăm cu experți, experți de la Direcția Generală MUV, pentru a discuta toate detaliile, pentru că sunt enorm de multe detalii și Ședința noastră de astăzi cu siguranță nu este ultima pe această temă. Care sunt subiectele care au fost evocate? Consiliul mai întâi. Consiliul sub președinția irlandeză pe 11 martie va discuta acest subiect, deci foarte curând. Și este foarte important, era foarte important ca noi să adoptăm acest pachet înainte cel puțin înainte de finalul lunii ianuarie, în așa fel încât Consiliul să poată să se ocupe de această propunere, să o analizeze. E o propunere foarte așteptată și un pachet foarte important. Deci bănuiesc că abordarea va fi una constructivă, pozitivă. Nu cred că va exista o opoziție puternică față de această propunere. Poate că va exista o anumită formă de opoziție, însă din alte motive. Acum, în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Calea Ferată și rolul său centralizat, propunerea Comisiei este foarte clară și puternică în acest sens. Noi uh, prevedem o întărire a rolului pe care îl joacă Agenția Europeană pentru Cale Ferată, pentru că e un lucru necesar și vom vedea și cum vom reuși să alocăm resursele necesare pentru a putea garanta o funcționare eficientă a acestei agenții. Cred că o soluție s-ar putea să o reprezinte anumite taxe pe care sistemul, sectorul ar putea să le plătească în acest sens. Și față de ceea ce am spus adineori, uh, aș mai adăuga, spre exemplu, anumite aspecte referitor la locomotive. Pentru a autoriza o nouă locomotivă în euro te costă 6 milioane de euro, pentru că e nevoie de o grămadă de certificate, care merg până la 4 milioane de euro. Deci vă dați seama cam cât ar însemna care sunt sumele în joc în momentul în care avem un sistem centralizat. Deci, iată că miza este deosebit de mare pentru pentru uh, sector. Uh, toată lumea își dorește să avem o structură comună, o structură centralizată. Acum, în ceea ce privește obligația de servicii publice uh, și toată această deschidere a pieței, uh, Uh, împărțirea în piețe regionale. Evident că noi suntem foarte flexibili în această propunere. Știm că există diferite posibilități și suntem modești. Suntem gata să discutăm și să găsim adaptările necesare în funcție de situația locală, să găsim diferite soluții în așa fel încât, în mod treptat, să putem dezvolta, să putem instaura această deschidere a pieței fără a avea Uh, niște decizii prea bruște. Acest subiect cu siguranță va fi discutat și aici la Parlament, va fi discutat și la Consiliu și pe ansamblu sunt convins că vom găsi un sistem coerent care să poată funcționa. Evident, un alt aspect deosebit de important, care a fost evocat de mai mulți dintre dumneavoastră, și anume gestionarii de infrastructură și operatorii și relațiile care există între acești operatori și gestionari de rețea. Comisia a propus o departajare clară, o separare completă a acestor două roluri. Și aș vrea să mă refer la un element, un argument pentru. Noi vedem că în acest pachet, de fapt, ce ne dorim? Ne dorim o valoare adăugată la nivel european în domeniu. Și care ar putea să fie această valoare adăugată europeană în, momentul în care discutăm despre operatori și gestionari de rețea? Vrem ca sistemul să funcționeze la nivel, la scară paneuropeană. Deci, pentru asta nu poți avea infrastructuri pentru care plătești anumite taxe și banii ajung în buzunarele concurenților tăi. Asta nu se poate, asta nu va funcționa. Deci ar trebui să existe alte metode pentru a putea preveni orice formă de concurență neloială. Această lucru reprezintă un aspect important, un punct de bază, un element de bază asupra căruia uh, trebuie să mai reflectăm. Noi suntem gata să acceptăm și de altfel e vorba și de nu e chiar un efort atât de mare să accepti o structură integrată la nivel vertical și orizontal. Însă e adevărat că acolo e nevoie de reguli, e nevoie de transparență, e vorba de reguli clare și distinția între operatori și gestionari, să știm clar unde merg banii, lucrurile să fie transparente, clare, vizibile și să avem în același timp și sprijin peste tot în Europa față de aceste elemente de bază ale întregului sistem. Deci, da, într-adevăr, noi acceptăm să avem această idee de structură la nivel orizontal, dar în același timp insistăm asupra faptului că trebuie să existe o diferențiere clară între operatori de rețea și gestionari de rețea și trebuie să știm exact de unde vin și unde merg banii, în așa fel încât să nu avem avantaje neloiale uh, pentru cineva sau o firmă, o societate care o um, deține anumite tronsoane de cale ferată și uh, uh, care ar putea beneficia de pe urma banilor care sunt plătiți sub formă de taxe pentru infrastructuri și să le utilizeze aceste sume ca un avantaj uh, concurențial. Bun, aici un punct asupra căruia nu suntem gata să ajungem la un compromis. Vrem ca regulile să fie clare și această separare între gestionar de rețea și operator de rețea trebuie să fie uh, un element de bază al propunerii. E o idee care de altfel este deja acceptată și adoptată, a fost acceptată și uh, adoptată de Parlamentul European în alte domenii. Și în domeniul energetic și aici ne dorim să avem claritate care să ne permită să știm exact care sunt părțile interesate și cum anume acestea operează și interacționează. Acum, în ceea ce privește Bun, e adevărat că acesta este un aspect care poate depășește acest pachet, și anume uh, facilitatea conectarea Europei și investițiile în domeniu. Evident, propunerea noastră a fost analizată de Ministerele de Finanțe și știm că vremurile sunt dificile, dar noi ne dorim să obținem mai mult și suntem încrezători că vom avea mai mult pentru aceste infrastructuri de transporturi și că vom avea o, o sporire a resurselor, fie ea cât de modestă. O sporire pe care vrem să o utilizăm pe căile cele mai raționale cu putință și uh, căile cele mai chipzuite, facem o distinție clară între diferitele proiecte și pot să vă asigur că am luat foarte în serios observațiile dumneavoastră, le-am notat, însă în același timp trebuie să notați și dumneavoastră faptul că există o tendință pozitivă, o, vom avea propunere legislativă ci propunerea aceasta legislativă va ajunge pe masa dumneavoastră, deci lucrurile de fapt vor fi uh, la latitudinea dumneavoastră. Va trebui să adoptați această propunere legislativă și ea ne va servi de bază pentru investițiile viitoare. Și aș merge chiar și mai departe și depășesc cu mult cadrul discuției noastre de astăzi, însă m-aș referi și la uh, alte posibilități de transport, așa cum spunea domnul Kramer. Noi am adopta diferite comunicări pentru a introduce aceste elemente, pentru a avea un sistem de uh, emitere a biletelor care să fie uh, adecvat, care să fie echitabil, cu prețuri comparabile. Și vedeți că se merge uh, în direcția potrivită, trebuie să notați acest lucru. Situația nu e chiar atât de disperată cum ați prezentat-o dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât acest pachet de cale ferată în sine cuprinde această posibilitate de a avea o concurență mai echitabilă, pentru că vom avea mai multă transparență și vom avea reguli mai bune care să ne permită să instaurăm o concurență sănătoasă. Mulțumesc! și Hamburg și Brandenburg și U, porțile de acolo sunt foarte frumoase, dar sincer vă spun că nu sunt eu cel care ar putea să influențeze lucrurile de acolo. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, am 12 înscrieri la cuvânt pe lista mea. Pot să vă dau câte 3 minute la fiecare și apoi domnul comisar va avea cam 10 minute pentru a răspunde la toate întrebările înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Zile, Rike, Lightfried, domnul Savisa, domnul Burke, domnul Bach, domnul Fleckenstein, Tremosa și așa mai departe. Lista este în acest moment închisă. Domnul Ziller, 3 minute. Mulțumesc, Brian. Îmi cer scuze, domnule comisar, că am întârziat. Vreau să fac câteva observații. Mă bazez pe cooperarea cu Comisia în fazele următoare, mai ales în ceea ce privește un raport legat de certificarea de siguranță de către autoritățile naționale pentru siguranță pe căile ferate. În etapa actuală vedem că Sigur, nu s-a făcut traducerea în toate limbile oficiale, dar mm, observ că nu se uh, ia în considerare situația specifică de pe fiecare rețea. În anumite țări există uh, situații în care certificarea la nivel național nu costă nimic și se poate face într-o lună. Propunerea comisiei spune că e nevoie de patru luni și că sunt implicate anumite costuri deci uh, situația ar trebui să se schimbe în anumite țări unde avem de a face cu aceste uh, situații. Toți uh, actorii interesanți sunt, și instituții europene sunt interesați să ajungă la un uh, compromis avantajos. Poate autoritățile naționale ar putea să fie subordonate agenției europene Uh, Agenției Feroviare pentru a uh, scădea uh, povara administrativă pentru întreprinderile feroviare emergente. În acest sens mă <clears throat> referam la cooperarea strânsă pe care ne-o dorim cu dumneavoastră. Mulțumim, Robert, pentru că ai respectat domnul, uh, domnul Rickert acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, pentru prezentarea celui de-a patrulea pachet. Știm că calea ferată este uh, fiabilă, este sigură, este prietenoasă cu mediul, Însă, pe de altă parte, există sisteme complicate de semnalizare și de siguranță și mai există o atitudine protecționistă, conservatoare din partea tuturor, tuturor actorilor implicați, nu numai a operatorilor, ci și din partea lucrătorilor din domeniu, a agenților, agențiilor de siguranță și din partea deputaților, până la urmă, europeni, care își apără interesele naționale. Acum, domnule comisar, în primul rând, în legătură cu bugetul, știți, că, știți care sunt propunerile Consiliului pe plan uh, bugetar în cadrul financiar uh, multianual privind și sunt incompatibile aceste propuneri cu aplicarea pachetului uh, feroviar. Cum veți uh, atribui noi răspundere agenției europene? Cum veți angaja personal în, uh, în aceste condiții bugetare? Cum veți uh, asigura interoperabilitatea, securitatea și așa mai departe? În al doilea rând, s-a vorbit aici despre rețele, despre infrastructură. Nu aveți resurse bugetare pentru a finaliza investițiile. Iată, deci, nu avem mijloacele financiare, deci există uh, un, un adevărat uh, accident feroviar, o ciocnire de frenuri între uh, cerințe și uh, oferta bugetară. Aș fi uh, preferat uh, prima versiune a acestui pachet, uh, va trebui însă a trebuit însă să uh, încercați să integrați o serie de măsuri de uh, interdicție și uh, de închidere a frontierelor din motive politice. Acestea se întind pe două pagini și se insistă pe uh, vigilența uh, care trebuie arătată în ceea ce privește fluxurile financiare Însă nu acesta este subiectul. Nu așa se trișează în ceea ce privește fluxurile financiare. Se trișează cu schimburile de informații, cu transferul de energie și așa mai departe. Cum veți face ca să avem un sistem integrat și să împiedicăm acest sistem de fraude care nu sunt neapărat financiare? Și în uh, ultimul rând uh, aș spune că uh, pe acest subiect uh, nu putem face o separare clară, netă și că trebuie să așteptăm poate al cincilea pachet financiar. Și ultima observație în ceea ce privește liberalizarea, ce relație există între pachetul feroviar uh, și cu liberalizarea serviciilor și contractelor publice și regulamentul transporturi în ceea ce privește achizițiile publice, care este de asemenea uh, aspectul social, pentru că știm că 750.000 din, de lucrători din domeniul feroviar și-au exprimat nemulțumirea uh, față de actualele condiții de lucru. Domnul Lightfried. And Mr. Commissioner, we had Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am avut în trecut uh, discuții interesante privind liberalizarea și am să îmi încerc uh, norocul în uh, engleză pentru că am avut impresia că atunci când am vorbit în germană nu ne-am înțeles foarte clar. Sunt norocos că ați spus aici că întrebările coordonatorilor se referau la aproape toate aspectele, de, pentru că atunci înseamnă că eu o să mă refer la chestiuni minore, cum ar fi cea privind uh, obligațiile privind contractele de servicii publice. Finanțarea știm că funcționează astfel încât unele rute foarte profitabile uh, ajung să financeze alte rute care nu sunt atât de profitabile sau nu au profituri deloc. Întrebarea mea este Uh, de fapt, nu vreau să vă aud spunând că comisia e foarte flexibilă, ci vreau să aud din partea noastră sugestii concrete. Cum într-o piață liberalizată va continua să funcționeze acest sistem? Există și alte obligații stricte pentru companii care lucrează pe rute profitabile, să financeze uh, eventual rute mai puțin profitabile? Asta e prima întrebare, de fapt. A doua Problema este că am o problemă cu concepția noastră privind liberalizarea și uh, separarea, divizarea uh, uh, operatorilor de manageri. Există sisteme de acest tip, precum în uh, Elveția, care funcționează foarte bine. De ce acest uh, tip de sistem trebuie distrus dacă el este uh, unul din cele mai bune din uh, lumea transporturilor feroviare. De ce pentru dumneavoastră este foarte importantă această uh, diviziune? Și, în al treilea rând, v-aș ruga să nu ne explicați că sistemul britanic de uh, căi ferate este unul exemplar. Ceea ce se întâmplă în uh, Marea Britanie cred că este un dezastru și costă contribuabilul britanic uh, milioane de lire pentru a reorganiza sistemul. Deci uh, privatizarea și liberalizarea în Marea Britanie au fost catastrofale. E doar un exemplu de ce cred eu că aceste măsuri ar putea aduce dezastru și în Europa. Mulțumesc! Doamna Savisa, domnule comisar, în primul rând aș vrea să vă spun că cred în sistemul feroviar și nu cred că vreodată căile ferate vor putea fi înlocuite de autostrăzi. Am auzit propunerea comisiei, o sprijin și am și câteva întrebări. La început v-ați referit la operatorii privați sau antreprenori care sunt sprijiniți de stat. Ați spus că vor fi reguli valabile pentru toată lumea și vreau să vă întreb dacă acest lucru va influența achizițiile publice, licitațiile publice. Regulile vor fi aceleași în ciuda faptului că aceste, sau uh, chiar dacă întreprinderile feroviare vor fi private sau de stat? Pentru că toată lumea știe că în prezent nu avem același tratament. O a doua întrebare ar fi dacă Comisia s-a gândit, <coughs> poate, să, la niște încurajări, la măsuri uh, de a recompensa acele state membre care încă de, de a ajuta acele state membre care încă nu au finalizat rețeaua de uh, căi ferate, pentru ca acestea să poată termina construcția lor. Pentru că nu putem vorbi despre o zonă unică feroviară în Europa dacă nu am terminat de construit căile ferate. Mulțumesc! Domnul Piercar, mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, sunt de acord cu dumneavoastră pe multe puncte eficiență, când vorbiți despre orientarea pe servicii, când vorbiți despre securitate și fiabilitate, când vorbiți despre un sistem unic de bilete, acces um, echitabil, acces liber la infrastructura uh, de cale ferată. Însă nu am înțeles corect în primele, prima intervenție mi s-a părut că ați spus că structura holdingurilor poate fi menținută acolo când în locurile unde ea exista deja când a fost introdusă noua reglementare. Deci că, acolo, deci că nu trebuie să existe neapărat o modificare. Asta ar însemna că, practic, ă, la sistemul care există, nu vreți să schimbați mare lucru. Însă ați subliniat în același timp că acest unbundling, această separare, este esențială, o condiție esențială pentru a adopta acest pachet. Am să vă rog să-mi clarificați ă, acest lucru. Și, în al doilea rând, tocmai uh, am negociat uh, pachetul uh, aeroporturilor și avem o situație uh, similară în care sprijinim o serie întreagă de puncte, dar o parte din ele uh, le vedem cu un ochi critic. Și un pachet este amenințat de eșec dacă există un acord pe 90% din puncte, dar pentru 10% nu. Nu credeți că în um, în legătură de, sau în cazul pachetului feroviar, nu ar fi mai bine să nu uh, intrăm în negociar ca, ca un pachet cu acesta, ci să se adopte punctele uh, asupra cărora există un acord și acestea să fie adoptate cât se poate de rapid, dar să nu depindă întreg pachetul de uh, puncte uh, controversate, dacă, de exemplu, un singur punct Uh, nu se bucură de sprijinul uh, tuturor, uh, astfel încât să se ajungă la eșecul întregului pachet. Cred că, de fapt, ar fi în interesul consumatorilor și a pieței libere ca acest domeniu să nu fie văzut ca un pachet, ci să se găsească soluțiile bune acolo unde se poate și a, a, când se găsesc aceste soluții, ele să fie aplicate și acolo unde nu se găsesc soluții, să se încerce mai târziu găsirea uneia. Domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cred că cu siguranță vom avea posibilitatea să mai discutăm despre toate acestea. Am o întrebare care uh, reia și ceea ce spunea colegul Pircăr, și anume referitor la acest pachet. După cum s-a spus deja, Cu toți am spus că um, în interesul securității, al interoperabilității, al eficienții, al consumatorului, în, interesul, în toate ace- din toate aceste motive dorim să avem această armonizare tehnică, această interoperabilitate. Și este foarte important, pentru că aceasta este cel, cea mai mare problemă a căii ferate acum. Însă suntem de acord că celelalte dosare sunt foarte controversate. Știți acest lucru, ați fost atras uh, vi s-a atras atenția asupra acestui fapt de mai multe ori. Am citit uh, și în ziar uh, uh un, titlul Uniunea Europeană vrea să impună concurența. Și mă întreb de ce vreți să impuneți această concurență când poziția Parlamentului este foarte clară. Am exprimat acest lucru în reformarea reglementării acum câteva luni uh, foarte clar. Ne-am uh, pregătit pentru un uh, o autoritate de reglementare europeană care, care este la, și la nivel național, care reunește autoritățile naționale. Avem o bază pe care se poate lucra și am fi putut eh, face progrese și în celelalte dosare, așa cum a și anunțat eh, președinția irlandeză. Președinția irlandeză a spus că dorește să progreseze cu dosarele tehnice, și celelalte ar urma să revină în 5 sau 10 ani uh, odată ce vom fi avut uh, unele experiențe în acest domeniu. Din câte știu eu, acum aveți toți actorii împotriva dumneavoastră. Consiliul, Parlamentul nu este încă convins, personalul, sindicatele cu siguranță nu sunt de partea dumneavoastră, întreprinderile nu sunt de partea noastră. Se duce o luptă care nu este în interesul căii ferate. O a doua întrebare. Până acum câteva luni vorbeam despre o deschidere față de diferite modele, deci nu un model uniform pentru toată Europa. Cum de-ați renunțat la această idee? Ați spus și în prezentarea dumneavoastră că există situații diferite, uh, Uh, și um, decizii uh, și uh, situații geografice, culturale diferite, um, aspecte ce țin de proprietate și așa mai departe. Deci o, o diversitate foarte mare și din punctul meu de vedere este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să găsim un model unitar pentru Europa. Aș mai avea câteva întrebări referitor la specialiști, la personal, Um, această propunere pare să fie uh, făcută numai cu jumătate de inimă, așa cu um, fără mare convingere. Ați făcut mai multe uh, eforturi să uh, convingeți um, industria decât să respectați standardele sociale. Mă opresc aici. Domnul Cancian. Grazie, comisario. Credo anch'io. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Și eu sunt uh, sigur că în acest uh, domeniu ați uh, făcut foarte multe și vă felicit pe noastră și echipa noastră, dar totuși aș fi vrut să vă atrag atenția asupra unei ipocrizii care există chiar și printre noi. Acum câteva luni spuneam că putem crea și consolida o piață unică europeană, și în acest sens cred că suntem toți pentru, dar pentru asta trebuie transparență, trebuie competitivitate, trebuie să vedem ce resurse avem și să înțelegem de asemenea care sunt uh, uh, nevoile de acoperit. Deci, am discutat despre aceste lucruri și sunt convins că toți uh, credem în aceste principii dar iată, ne aflăm deja la al patrulea pachet și dacă ne uităm ce s-a făcut până acum, o să vedem că există și probleme interne ale comisiei, există și întârzieri, există probleme interne la nivelul Consiliului și cred că ceea ce dorim să punem în aplicare va fi Uh, până la urmă foarte, foarte dificil. E vorba de principii, de valori, de termen cu care ne jucăm în fiecare zi și nu reușim să punem aceste lucruri în practică. Sigur, suntem toți pentru transparență, pentru competitivitate, dar trebuie să recunoaștem că există dificultăți enorme la nivelul punerii în aplicare și la nivel decizional și la uh, nivel faptic. Acum, uh, știm care sunt uh, restricțiile și alocațiile bugetare. Trebuie să identificăm, deci, prioritățile, dar și voința de a merge în această direcție, în direcția unei finanțări alternative. Uh. Domnul Fleckenstein. Domnule comisar, cred că uh, au fost multe puncte numite uh, și cred că sunt multe dintre acestea, put, cu privire la multe dintre acestea putem găsi un acord sau să ne, acoper, să ne apropiem de o uh, țintă comună. Însă, și bineînțeles, v-ați mira dacă nu aș face acest lucru, doresc să vă pun o întrebare referitor la separare la așa numitul unbundling. În propunerea dumneavoastră este prevăzută posibilitatea ca în anumite uh, situații să se mențină o structură de holding. Definiți apoi condițiile în care trebuie să se desfășoare acest lucru. Dumneavoastră sau domnul doctor Roite v-ați gândit oare de ce o întreprindere din Europa ar trebui să aibă o structură de holding uh, în acest uh, sector? Pentru că trebuie să ne gândim de ce se oferă asta ca alternativă. Eu cred că ați fost destul de abil, dar nu suficient. Nu ne spuneți, domnule comisar, că nu există compromisuri aici. Vă rog frumos. Am auzit asta atât de des și până la urmă tot de compromisuri a fost vorba. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tremosa. Thank you very much, Brian. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Două întrebări, foarte pe scurt. Prima, ați vorbit despre Agenția Europeană, Agenția Căilor Ferate Europeană și A, ne așteptăm ca în contextul acestui al patrulea pachet feroviar, agenția să fie un fel de uh, agenție de reglementare. Așteptăm această propunere pentru că uh, am avut o dezbatere privind revizirea uh, reformarea sectorului săptămâna trecută și uh, s-a identificat nevoia unui gen de regulament european. Există și o, o carte albă a transportului feroviar. Credeți, deci, că se poate face ceva ca structură uh, superioară reglementărilor la nivel național. Credeți, a doua întrebare, credeți că vor exista bani suficienți pentru proiectele uh, rețelei COR? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Zuribi. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare care ne clarifică intențiile Comisiei în domeniul feroviar. Constat o dorință de transparență din partea dumneavoastră și sper că veți continua pe această temă. Acum, <coughs> pe plan feroviar, cred că avem trei obiective pe care le împărtășim. Îmbunătățirea calității ofertei, scăderea prețului uh, de acces la servicii feroviare și Uh, permiteți-mi să mă îndoiesc de reforma pe care ne-o prezentați. Pare că aveți un răspuns uh, magic pentru atingerea tuturor obiectivelor. Liberalizarea și am sentimentul că uităm esențialul. Punem căruța înaintea boilor, cum se spune în franceză. În ziua de azi avem mai puține mijloace financiare de investit în infrastructură, de și pentru o rețea europeană feroviară de performanță, performantă, avem nevoie de investiții în infrastructură. Toate analizele au arătat acest lucru, de la TNT. Uh, știm, de exemplu, că e nevoie de 300 de miliarde pe când la ultimul uh, summit s-au alocat 8-9 miliarde pentru acest domeniu. Deci mă întreb care este, până la urmă, unde este uh, această voință politică? Um, se ajunge ca soluția magică să fie liberalizarea? Cred că uh, sunteți uh, puțin desprins uh, de uh, realitate în contextul în care există un deficit pe exercițiul 2012 de 28 de miliarde. Cum vedeți atingerea obiectivelor comune prin această abordare liberală? Sunteți liberal dar nu puteți uh, impune un model liberal la nivelul întregii Europe. Nu cred că acest model funcționează pentru uh, toată lumea. Cred că avem aceleași obiective comune, dar trebuie să lăsăm un grad de flexibilitate la, nivel, la nivelul statelor membre. Trebuie să existe transparență financiară, uh, e adevărat, Ehm, dar această dezbatere va fi una eh, foarte eh, îndelungată și vă invit să reflectați și asupra guvernanței, să vă flexibilizați puțin poziția în ceea ce privește această soluție magică a liberalizării. Mulțumim, domnul Baitzer. Trei minute, vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur... Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în prezentarea dumneavoastră ați indicat faptul că scade partea ce revine uh, căi ferate comparativ cu autoturismul. Și o constatare pe care o împărtășesc. În schimb, ceea ce nu împărtășesc e concluzia pe care o trageți dumneavoastră. În realitate, e o lipsă de ambiție și de voință politică în materie de investiții uh, pe, uh, pentru calea ferată. Și de aceea ne regăsim astăzi într-o situație în care sistemul feroviar nu este performant sau este prea puțin performant. Iar concluzia dumneavoastră este că e nevoie de mai multă concurență și mai multă liberalizare globalizare. Dar nu asta este concluzia. Ne spuneți că, mă rog, călătorii așteaptă ca această concurență să fie introdusă. Eu vă spun că nu, nu e așa. Ceea ce vor călătorii sunt trenuri care pleacă la timp și care ajung la timp cu toate condițiile de securitate necesară și care indiferent de deplasarea în spațiu geografic, să poată funcționa fără să fie considerat în funcție de uh, frecvență. Dacă se poate considera că o anumită linie feroviară este rentabilă sau nu este rentabilă. În momentul în care dumneavoastră spuneți că nu mai e nevoie de holdinguri în momentul în care se va adopta cel de-al patrulea pachet feroviar, întrebarea mea este următoarea și, după părerea mea, lucrurile sunt deja foarte clare. Avem holdinguri care funcționează foarte bine. Întrebarea este următoarea. Ce facem cu transparența? Transparența care este necesară în ceea ce privește fluxurile financiare care există între holding și operatori. Și odată ce această condiție va fi îndeplinită, atunci nu mai e nevoie să mai uh, uh, facem în așa fel încât să dispară aceste holdinguri de pe, din ansamblul țărilor europene. Iar cel al treilea lucru la care doream să mă refer și l-am evocat adinaur este faptul că dumneavoastră n-ați vorbit despre salariați, despre angajați cei care lucrează în domeniul căilor ferate. De multe ori am auzit că s-a vorbit în discuția noastră în această după-amiază, s-a vorbit despre liberalizare. S-a luat drept model liberalizarea aeriană. Dar dacă se face această liberalizare cu aceleași condiții sociale, așa cum s-a făcut și pentru lucrătorii din sectorul aerian, e bine, lucrătorii din sectorul feroviar se pot aștepta la situația cea mai groaznică. Așa că ceea ce sperăm noi în discuțiile pe care le vom avea este să revizuim acele prevederi care sunt cele mai uh, liberale în această propunere, mai ales în ceea ce privește aspectele sociale. Thank you, Mr. Vice. Can you turn your mic off, please? Mr. Ertug. Domnul Ertug. Mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii Uniunii Europene, domnule comisar, Uh, ei bine, cred că aveți o problemă, domnule comisar, să țineți uh, pasul cu viteza liberalizării uh, în Uniunea Europeană. Mi se pare că uh, reiese asta din intervenția dumneavoastră, dorința dumneavoastră neapărat din motive ideologice de a liberaliza. De aceea vreau să vă adresez trei întrebări. În primul rând, în întreaga dezbatere referitor la cel de-al patrulea pachet feroviar, în întreaga propunere nu găsim un uh, aliniat care să ne vorbească despre finanțarea infrastructurii. Nu, ne, nu ni se arată un mod pentru a finanța infrastructura în Uniunea Europeană. Nu există niciun stat în Uniunea Europeană în care infrastructura în sine să nu fie deficitară. Cum are în vedere Comisia să um, repare această lacună și așa cum ați descris noastră lucrurile, mă tem că nu vom reuși să, să obținem asta. Ce fel de interes poate avea o, o companie să investească miliarde în infrastructură, așa cum a făcut-o până acum, dacă nu îi se asigură un venit sau dacă nu mai are niciun fel de influență asupra infrastructurii? Ce fel de sens, ce fel de motivație ar avea această companie? În al doilea rând, dacă mi-amintesc bine, din 1 ianuarie acestui an a intrat în vigoare reformarea reglementării actuale. Și mă refer la ceea ce a spus și domnul Bach. Tot ce încercăm să obținem în interiorul Uniunii Europene este prevăzut în reformare. De ce nu este posibil ca efectele acestui recast să devină vizibile, deci să le așteptăm, să vedem ce se întâmplă pentru a veni apoi cu noi uh, soluții uh, la problemele identificate. Eu cred că nu s-a atins obiectivul reformării anul trecut, uh, obiectivul ideologic și de aceea se încearcă cu o nouă propunere. Și apoi, domnule comisar, o a treia întrebare, dacă totul este atât de în regulă, uh, și uniform și minunat, atunci de ce ați amânat de atâtea ori uh, publicarea celui de-al patrulea pachet? Mulțumesc, domnul Balcitis. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. Putem vedea că acest uh, subiect este complicat și este de la sine înțeles ca proiectele feroviare, așa cum înaintea lor proiectele energetice, să devină politice. Pentru că fiecare țară trebuie să transporte o anumită cantitate de marfuri pe, pe cale fărate să primească oarecare venit din acest lucru, ceea ce creează o um, valoare adăugată nu numai în bani, dar și în locuri de muncă. Cel mai important lucru, cel mai important aspect aici ar fi așadar liberalizarea, mă scuzați. Așadar, fac apel la dumneavoastră să vă gândiți la transformarea căii ferate în întreaga Europa. Și asta printr-o politică mai avantajoasă pentru noi, pentru că acum pierdem locuri de muncă, multe companii dau faliment în Uniunea Europeană sau uh, Uh, se mută în uh, state terțe, ceea ce duce la rândul său la, mai, la pierderea mai multor locuri de muncă și la pierderi de aproximativ 500 de milioane de euro. Fiecare țară trebuie să-și ia în considerare geogra- uh, situația geografică, lungimea rețelei sale și așa mai departe și va trebui să își pună unele probleme. De exemplu, există taxe diferite pentru camioane care um, transportă marfă pe autostrăzile din statele baltice. De ce, atunci, așadar, de ce să ne bucurăm de acest pachet feroviar? Pentru că vom pierde locuri de muncă. Vom pierde 100 de locuri de muncă în țara noastră, dar vom câștiga 3 locuri de muncă foarte calificate în alte stat, într-un alt stat membru. Apoi, problema ecartamentului diferit. Dacă continuăm cu liberalizarea, anumite state terțe în care nu există reguli referitoare la piața liberă, liberalizare și așa mai departe, vor alege calea dumpingului. Când calea noastră ferată va fi, va fi murit, vor crește doar prețul. Cred că trebuie să facem ceva astfel încât Uh, mărfurile să fie mutate de pe străzi pe calea ferată, să avem uh, cale ferată de mare viteză pentru pasageri. Există unele lucruri asupra cărora suntem de acord. Însă dacă ne gândim la principii, ar trebui să ne gândim la o abordare diferențiară. Doamna Ayala Sender Închisesem lista vorbitorilor. Am să vă permit să interveniți, dar vă rog foarte pe scurt. Compasion. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegerea de care dați dovadă. Da, vreau mai întâi să-mi cer scuze spunând domnului comisar că trebuie să construim o rețea de cale ferată europeană, nu germană, nu franceză și așa mai departe. Uh, și uh, prin separarea dintre operatori și gestionari, prin uh, reglementare, încercăm în momentul acesta, prin cel al patrulea pachet feroviar, prin toate elementele cuprinse în pachet, să facem acest lucru. Și aici lipsesc totuși două lucruri, lucruri care uh, lipsesc cu desăvârșire în acest pachet. Mai întâi finanțarea, Uh, nu știm dacă vom trece de la cei 8.000 pe care am avut acum câțiva ani de zile la 13.000 pe care am avut, pe care îi sperăm. Nu știm care va fi nivelul de interoperabilitate, nu știm care va fi nivelul infrastructurii, deci aici situația este oarecum critică. Și în al doilea rând, ne lipsește de asemenea și cadrul social. Știm că nu vom mai putea să să desăvârșim acest pachet dacă nu vom face față și unei provocări majore, și anume modernizarea, deschiderea aceasta a pieței uh, feroviare și anume miza principală fiind lucrătorii. De aceea cred eu că pachetul acesta trebuie să fie în continuare echilibrat, pentru că tocmai asta lipsește. Uh, lipsește această latură socială ca în așa fel încât acest pachet să fie cu adevărat credibil. Mulțumesc, domnule comisar. Iată că aveți acum o grămadă de întrebări la care puteți să răspundeți. Și cred că uh, răspunsurile dumneavoastră ar trebui să fie mai degrabă așa un fel de răspunsuri globale, având în vedere multitudinea de observații. Da, în ceea ce privește diferitele elemente și evaluarea acestora vis-a-vis -vis de pachetul pe care noi îl propunem, evident că noi vom da dovadă de flexibilitate și deschidere pentru discuții, însă am să încep cu ultimele observații referitoare la locurile de muncă și aspectele sociale. Aici nu e vorba de liberalizare de dragul liberalizării. S-a pierdut 43% din, din uh, uh Uh, din locurile de muncă în Ungaria, 16% în România și așa mai departe. Deci vedeți că locurile de muncă se pierd deja. Uh, noi am calculat în uh, studiul nostru de impact că 34 de milioane de pasageri suplimentari, dacă am avea kilometri de cale ferată în plus, e bine, s-am putea ajunge la 40.000 de locuri de muncă suplimentare. Asta este contextul. Și evident că noi am redactat lucrurile în mod foarte prudent și atent, pentru că avem nevoie de dialog social, avem nevoie de prevederi sociale, avem nevoie de implicarea lucrătorilor. Problema acum este că dacă sectorul căilor ferate uh, dispare și locurile de muncă dispar, nu? Deci ne dorim o creștere a volumului serviciilor oferite. Așa că vă asigur, eu nu iau lucrurile acestea uh, așa în râs, absolut deloc. Noi nu vrem liberalizare de dragul liberalizării, ci vrem un pachet pragmatic, un pachet logic. Întrebarea în ceea ce privește amânarea acestui pachet, cum am putea să amânăm? o amânare de o lună de zile. E bine, eu ca experiența mea în calitate de, de comisar pot să vă spun că o amânare de o lună de zile nu e o amânare chiar atât de mare. Era plănuit pentru, pentru sfârșitul lui noiembrie și a fost gata la începutul lui ianuarie. Agenda a fost destul de încărcată, însă, așa cum am spus, ne-am îndeplinit uh, obiectivul. Apoi, investițiile. A spus și dumneavoastră că e nevoie de uh, investiții în infrastructură, însă companiile nu investesc în infrastructură. Statul investește, uh, cetățenii care plătesc taxe, ei investesc în infrastructuri. Și astfel aș avem nevoie de o sumă de 46 de milioane de uh, miliarde de euro. Uh, Însă aceste sume nu se mai pot găsi la state, de aceea e nevoie de investiții, e nevoie de noi oportunități, e nevoie de acest pachet. Din nou, ideea aceasta a separării între gestionari și operatori. Am inclus diferite elemente în acest pachet, însă aici nu e vorba doar de interoperabilitate. Ne putem pune întrebarea de ce, aceste, de ce am avea interoperabilitate dacă nu am avea o, o piață sau, mă rog, un sector unic de cale ferate. Deci vedeți că e nevoie de interoperabilitate. Cineva care operează la nivel național, uh, nu, nu, dacă avem doar o astfel de activitate, atunci nu mai putem vorbi de dimensiunea transfrontalieră. Deci e nevoie de elemente care să ne permită să avem o concurență echitabilă și nu putem accepta ca veniturile din infrastructuri să fie utilizate pentru a susține operatorii uh, în așa fel încât aceștia să fie competitivi, operatori știu eu din alte state membre, pentru că banii contribuabililor sunt colectați pentru infrastructuri și nu sunt utilizați cum trebuie. Apoi, întrebări numeroase în ceea ce vrește resursele de care dispunem. Evident, suntem uh, atenți la observațiile noastre referitoare la viitorul cadru financiar multianual și vom face tot ceea ce putem pentru a obține sumele pe care ni le dorim. Poate vom obține mai puțin, însă noi am cerut sumele care sunt necesare pentru investiții, iar statele membre s-au angajat să investească în infrastructuri. Apoi, v-ați referit de asemenea și la rolul Agenției Europene pentru Căi Ferate, care, rol pe care îl preconizăm a fi sporit pe viitor, în așa fel încât să devină eventual uh, un agent de uh, reglementare în domeniu. Uh, ca și în cadrul Agenției Europene pentru Siguranță Aeriană, vrem să ajungem la un astfel de rezultat. Există anumite elemente care vor continua să rămână la latitudinea agențiilor naționale de siguranță pentru cale ferată. Apoi, s-a mai pus întrebarea dacă anumite linii feroviare neprofitabile vor fi finanțate și susținute de linii feroviare rentabile. Da, noi asta vom susține. Vrem să găsim acele soluții flexibile care să ne permită să menținem și acele linii mai puțin frecventate și neprofitabile. Și eu nu am menționat nicăieri experiența Regatului Unit. Știu că există anumite afirmații în ceea ce privește experiența din Regatul Unit și modul, mă rog, modelul de business de acolo și așa mai departe. Dar întotdeauna uh, rețelele care sunt izolate sunt uh, diferite și autoritățile de siguranță vor, își vor continua uh, activitatea. Noi nu am spus nimic în favoarea sau în defavoarea privatizării, așa că nu fiți îngrijorați în ceea ce privește uh, următoarea întrebare, și anume cine posedă, cine este proprietarul infrastructurii uh, ca urmare a introducerea acestui pachet. Acest lucru este, nu este neapărat important. Achizițiile publice sunt uh, cele mai importante în domeniu. Iată, acestea sunt aș spune eu, subiectele cele mai importante. Apoi, în ceea ce privește schimbarea structurii de holdinguri. Da, noi putem accepta aceste structuri de holding în sine, însă ceea ce vrem, foarte clar, este să avem transparența necesară în ceea ce privește fluxurile financiare între infrastructură și operatori. Am spus și repet, acesta este unul din elementele cheie ale propunerii noastre. De-aia ne-am și dorit să avem acest pachet. Știm foarte bine că, mă rog, căile ferate sunt uh, în concurență cu alte moduri de transport, așa că trebuie să ne asigurăm că există o concurență și o echitabilă între diferitele tipuri de transport. E un subiect pe care l-am mai discutat și cu alte ocazii. Însă, haideți să ne limităm acum la acest acest al patrulea pachet feroviar. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt convins că în următoarele săptămâni vom hotărâ cine anume va fi raportor pentru acest pachet, care sunt grupurile politice ce vor fi implicate, raportor, raportor de umbră și astfel vom avansa, vom continua. Și acum, domnul Reuter din partea Comisiei pentru următorul subiect de pe ordinea de zi, o prezentare pe tema energie curată pentru transport. Tot dumneavoastră interveniți, domnule comisar, da? Mulțumesc, domnule președinte. Dar mai înainte de a vă da cuvântul, v-aș ruga, cei care doresc să părăsească sala, vă rog în liniște, nu faceți aici bisericuțe și discuții, în așa fel încât să putem să discutăm și noi la rândul nostru. Cei care vor bisericuțe afară pe culoar. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că Uniunea Europeană depinde de petrol pentru tot ceea ce se referă la transporturi și mobilitate. Un miliard în fiecare an în fiecare zi, se corectează oratorul, în fiecare zi în ceea ce privește importurile de petrol. Și jumătate sunt utilizate pentru nave, aeronave și mașini. Și nu putem continua astfel. Noi am acționat deja pentru a îmbunătăți eficiența energetică și vom continua să lucrăm din greu uh, în această direcție și vrem să reducem emisiile de CO2. În același timp avem nevoie și de uh, combustibile alternative, ambițioși, care să reducă dependența noastră față de petrol, care ne costă astăzi 2,5% din PIB-ul nostru pe an. Și vom act acționa foarte rapid și decisiv pe piață pentru a promova acești combustibili alternativi, în așa fel încât să putem rezolva toate problemele de, uh, create de această dependență. Astfel vom crea noi posibilități de business pentru societăți, pentru firme și noi posibilități și pentru cetățeni. Ne dorim există mai multe elemente pentru acest pachet de energie curată pentru transport. O comunicare care stabilește alternativele de, care există, de înlocuirea petrolului, diversificarea surselor de energie pentru transport. O directivă care stabilește un minim pentru un minim, un prag minim pentru utilizarea acestor combustibili uh, alternativi și și utilizarea pilelor de combustibil bazate pe hidrogen. Și mai avem, de asemenea, în ultimul rând, al treilea rând, și planul uh, european pentru energie curată. Prin acest ansamblu de măsuri ne dorim să adoptăm, deci, o strategie globală care să fie coerentă. Coerentă pentru că uh, de fapt, propune o desfășurare lină a tuturor soluțiilor care există deja și care pot fi instaurate fără prea multe costuri. Și vrem să ne asigurăm că vom avea infrastructura necesară pentru a putea instaura alternative față de petrol. Alternative care să fie dezvoltate în statele membre. Și acest raport ne va permite să dezvoltăm piața într-un mod coerent. Această strategie este una concertată pentru că a implicat atât consumatorii cât și cei care lucrează în sector, în sectorul transporturilor. Propunerea prevede un minim de infrastructuri, deci firmele știu exact la ce trebuie să se aștepte. Vrem să evităm orice formă de birocrație și lipsa, fapt, lipsa unor standarde comune la nivel european pentru uh, acești combustibili alternativi duce la faptul că nu avem suficiente alternative pentru nave, aeronave și uh, vehicule. Ne dorim introducerea acestor infrastructuri pentru combustibile alternativi și aici e vorba de o inițiativă în favoarea mediului de afaceri. Sectorul privat este cel care va trebui să investească în această nouă piață, deci e nevoie de o implicare timpurie a acestui sector pentru crearea acelor tehnologii necesare. și pentru a ne asigura că tranziția este, va fi una lină. Există diferite instrumente care sunt disponibile stat, pentru statele membre pentru a favoriza, pentru a sprijini astfel de investiții. Însă e nevoie și de o intervenție sub formă de directivă pentru a crea cadrul, cadrul uh, legal necesar, siguranța juridică necesară pentru investiții și pentru a fixa anumite standarde, în așa fel încât consumatorii să poată să aleagă în cunoștință de cauză. Vrem să uh, promovăm competitivitatea și concurența din punct de vedere tehnologic și industrial și nu vrem să pierdem rolul nostru de lider comparativ cu China și Statele Unite. Și actuala propunere va avea un impact enorm despre modul în care va evolua sistemul de transport pe viitor. Și e o, o alegere importantă, o alegere în favoarea mobilității. E vorba și de alegere, aș spune, de tip de societate, de, de tip de economie, de tip de durabilitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mr. Grosch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Domnul Groș, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Poate după dezbatere din, dinainte avem nevoie cu toții de energie alternative. Ne va face bine. Cred că, în general, Uh, suntem de acord cu ceea ce propuneți, însă aș dori să mă refer la câteva puncte importante pentru mine. Când este vorba de combustibili alternativi, în primul rând, uh, mă bucur că abordarea este mai diversificată. Este ceea ce am și spus în Cartea Albă, mai ales în transport. Nu este vorba de a insista pe o anumită alternativă, ci de a avea mai multe variante. Și apoi, este minunat să vorbim despre alternative, dar trebuie să existe și o ofertă corespunzătoare. În primul rând în energie și în al doilea rând în infrastructură. În al treilea rând în interoperabilitatea și aici este foarte importantă. Pentru că dacă mâine situația va fi cum am văzut în alte domenii, știm că mulți cetățeni uh, vor avea, se vor teme de schimbare uh, pentru că nu știu dacă uh, nu vor exista obstacole tehnologice și așa mai departe. Cred că este important să ne uităm în alte domenii, de exemplu, în domeniul uh, telecomunicațiilor, în domeniul telefoanelor mobile. Uh, de la bun început s-au introdus standarde unitare pentru a-i convinge nu numai pe cetățeni, dar și pentru a Uh, consolida Europa ca uh, loc de producție. Încă un aspect uh, dintr-o experiență pe care am văzut-o în Germania. Informarea este foarte importantă. Pentru că dacă mâine venim cu, cu surse de energie alternativă și poi mâine într-un ziar serios scrie că asta e, poate fi foarte dăunător pentru cetățenii, pentru mediu. Uh, atunci acest lucru poate fi foarte dăunător. Cred că este foarte important ca cetățenii să aibă informații corecte în, uh, și asta cât se poate de devreme. Și, în principiu, pornesc de la premisa că salutăm această propunere, bineînțeles vom aduce unele precizări, dar credem că este calea cea bună pentru viitor. Domnul Alcadraui. Dank aan de commissaris eh, voor zijn inleiding en voor het voorstel. Ik denk eh, dat... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru prezentarea propunerii. Am să mă rezum la câteva comentarii de ordin general și aș vrea, desigur, să încep prin a saluta faptul că, în sfârșit, avem o strategie pe hârtie. Știm uh, acum uh, ce ne propunem și putem con- să începem să lucrăm uh, în mod concret către o flotă de vehicule mai uh, durabilă. Sigur că acest lucru se face și la nivel guvernamental în statele membre și la nivel european. Este foarte important să există o piață a consumatorilor pentru acest tip de vehicule, pentru vehiculele mai prietenoase cu uh, mediul, mediul pentru uh, combustibilii mai uh, ecologici și așa mai departe. Dacă dorim să schimbăm comportamentul consumatorilor, trebuie ca aceste noi uh, tehnologii să fie atractive. Pentru moment nu există infrastructura pentru alimentare cu combustibile alternativi și trebuie ca aceste noi mijloace de transport să fie încurajate și pe această cale. Armonizarea tehnică trebuie de asemenea realizată pentru a ajunge la acest rezultat. Această propunere va trebui să încerce să identifice pe viitor care sunt cele mai avantajoase sisteme în termen de protecție a mediului. De aceea cred că va fi nevoie de uh, multă muncă pe, această, uh, pe acest subiect, dar grupul meu politic consideră că este un pas în direcția corectă și că se va bucura de um, multă popularitate. Yes. Doamna Meissner, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea uh, propunerii dumneavoastră. Mi se pare o propunere foarte bună și mai ales necesară. Fără infrastructură, energiile alternative sunt foarte greu de impus uh, uh, în domeniul transportului. Uh, mobilitatea, e-mobilitatea nu joacă un rol uh, atât de important precum îl dorisem. În Germania, de exemplu, se poate călători cu o mașină electrică și se poate încărca această mașină, dar mulți nu știu asta. Și asta duce la faptul că oamenii nu folosesc aceste, nu folosesc aceste oportunități și nu asta dorim. Știm că și pentru e-mobilitate, la fel ca și uh, trebuie creată infrastructura, la fel ca și în celelalte Uh, variante. Și, de, și uh, gazul uh, petrolier lichefiat uh, este o posibilitate. Pentru domeniul naval este uh, o, o sursă de energie alternativă foarte importantă, una mult mai ecologică. Multe uh, porturi, cum ar fi uh, Rotterdam și Zebrugge uh, uh, introduc acest sistem și acest lucru poate fi introdus nu numai pentru um, va, pentru nave, dar și pentru camioane. Poate fi o, un, uh, o, un combustibil foarte util pentru multe um, vehicule. Mă întreb cum se poate plăti toate, se pot plăti. Vorbe, vorbea despre investitori privați, mă întreb de unde să vină toți aceștia, pentru că, iată, am văzut la mecanismul conectarea Europei că e foarte greu uh, să, să să se găsească investitori adecvați. Și apoi, uh, cred că Matiu Groș are dreptate. Trebuie ca informarea să um, fie foarte importantă. Uh, este vorba, de exemplu, de um, combustibilul E10, de exemplu, um, cel care conține și uh, biodiesel. eu, eu asta cumpăr ca, ca, ca și carburant, pentru că m-am documentat și știu că este bun, dar a existat o foarte mare dezinformare cu privire la acesta. Mulțumesc. Mul- uh, domnul Kramer, da, uh, este foarte important să avem cea mai mare eficiență, însă trebuie să fim uh, atenți, să nu cădem în capcana ideologică. Știm că banii sunt puțini, vor fi și mai puțini, de aceea trebuie să ne gândim în ce vrem să investim. Bineînțeles că și în trecut au existat progrese Um, locomotivele de acum 50-60 de ani au nevoie de 50-60 uh, de litri, acum 40 uh, de litri este standardul. Avem o dezbatere cu um, mobilitatea electronică, nicio, nicio dezbatere din 1880 uh, cu primul tramvai în Germania electro, mobilitatea electronică este realitate, însă putem face mult mai mult în acest sens de exemplu, prin marile subvenții din Germania, uh, subvențiile pentru, pentru mașinile uh, electrice. Însă redu- uh, se cheltuie foarte mulți bani, de exemplu, în Germania și reducerile de CO2 sunt, de emisii de CO2 sunt reduse. Însă emisiile cele mai mari de CO2 provin din traficul rutier, de la mașini și asta mai ales în orașe. Ministrul nostru este unul uh, foarte conservator, care uh, are o viziune foarte îngustă, dar a spus, el a spus că 90% din, um, din um, toate uh, călătoriile cu mașina din Germania sunt pe o distanță mai mică de 6 km. Este ceva ideal, um, deci o distanță ideală de a fi parcursă cu un alt mijloc de transport. Deci trebuie să ne uităm la utilizare uh, și la întreg ciclul vieții și la uh, reciclare și la uh, modul în care este produsă energia. Până acum, mașinile electrice sunt mult mai uh, rele din punct de vedere al amprentei totale decât celelalte mașini. Apoi, când este vorba de energie, trebuie să fie vorba de energie regenerabilă și cred că aici uh, întreprinderile feroviare ar trebui să fie supuse unei obligații. În ultimii 12 ani, în Germania, am uh, crescut nivelul de la 4 la 25% proporția energiilor regenerabile. Uh, s-a creat foarte multă energie și prin energia solară. Însă, mă uit la toate clădirile uh, companiilor feroviare, de exemplu. Nu văd un singur panou solar pe aceste întreprinderi. Aceste întreprinderi au nevoie de acest curent, vor să fie ecologice și pot să-și folosească infrastructura în acest sens, îmi lipsește acest lucru. Ehm, vom depune unele amendamente în acest sens, însă obiectivul este clar, îl sprijinim. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș spune, în primul rând, deci dacă putem amenda titlul uh, directivei, pentru că cuvântul fuel, carburant, este, uh, mă induce în eroare. Vorbim despre energii alternative, iar fuel este puțin restrictiv ca termen. În al doilea rând, uh, nu vreau să mă repet, dar există un impact direct asupra directivei noastre, deoarece există un dispozitiv sinergic între energie și transporturi, uh, mai ales când e vorba de infrastructură, pentru că uh, investitorii privați nu finanțează investi, uh, investițiile în infrastructură, iar constructorii nu se adaptează la această infrastructură înainte ca ea să existe. <clears throat> Deci uh, s-ar putea ca această propunere să moară din fașă. Am două întrebări. În primul rând, există mai multe surse de energie alternativă, de carburant alternativ. S-a vorbit nu de GPL, ci de gaz natural lichefiat. Există biocarburanți care provin din agricultură, sursa este limitată, dar există și alte surse de biocarburanți. Există energia electrică, există hidrogenul și când vorbim despre dispozitivul infrastructurii, trebuie întâi să alegem, pentru că există infrastructuri de un tip diferit pentru fiecare dintre aceste surse de energie ne limităm la o propunere vagă, generală sau luăm în considerare pe rând fiecare din aceste surse. Cred că o propunere care să fie operațională în toate cazurile posibile. Și pe urmă, acest lucru se leagă de o altă problemă, aceea a stocării energiei care nu ține numai de transport și circulație, ci uh, de felul în care este exploatată energia alternativă. De exemplu, în Germania se lucrează foarte mult pe uh, cercetarea în domeniul hidrogenului, dar și pe uh, păstrarea, pe stocarea energiei electrice. Deci vreau să vă întreb cum se cuplează aceste lucruri, cum se uh, leagă producția cu stocarea de energie și cu distribuția uh, din punctul de vedere al infrastructurii. Sunt două probleme importante. Localizarea surselor care există deja, uh, pentru că se spunea că în anumite țări aceste uh, surse de alimentare există deja, Chiar dacă nu sunt uh, numeroase, ar trebui să știm unde se află acestea. Localizarea lor este importantă. Dar uh, aș vrea să vă mulțumesc în concluzie. Știu că nu ne puteți răspunde azi la toate întrebările, dar vreau să vă uh, întreb dacă această directivă este una o primă directivă de orientare generală sau doriți să intrăm cu ea în dispoziții de ordin uh, operațional? Domnul Zurimi. Da, domnule președinte, mulțumesc domnule comisar pentru această prezentare. Uh, directivă, o propunere foarte ambițioasă care merge în sensul acestei tranziții uh, energetice în domeniul transportului, dar există chestiuni de ordin tehnic care decurg din articolul 4 al directivei, Comisia Europeană dorește să, creaș, să crească numărul de puncte de reîncărcare electrică pentru vehiculele de acest tip, dar în același timp să uniformizeze specificațiile tehnice, deci să există o priză standard pentru reîncărcarea autoturismelor electrice. Comisia s-a gândit deja la acest tip de priză, pentru că aș vrea să știu care este abordarea în acest uh, sens, în măsura în care există uh, un tip de uh, sau diverse tipuri de prize care sunt în funcțiune, de exemplu, în Franța, în Germania există 7000 de puncte de încărcare în Franța deja și vreau să știu pe baza căror standarde se prevede această uniformizare. Mulțumesc. Doamna Aela. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar pentru această propunere. Vreau să vă spun că inițial eram destul de sceptică în ceea ce privește viitorul uh, petrolului și a câmpurilor petrolifere uh, de extracție a petrolului. Vedem că acum există o schimbare, o schimbare și Uh, dacă ne uităm, spre exemplu, la cazul taxiurilor din Spania, uh, taximetriștii din Spania sunt cei mai bine plasați pentru a ști dacă astfel de măsuri le convin sau nu. E un uh, model eventual care ar putea să ne inspire și care ar trebui să ne permită să ajungem la cele mai bune practici, în așa fel încât să identificăm per totalul cheltuielilor, să știm exact cam cât ar costa schimbarea Uh, sistemului. Spre exemplu, știu, o mașină Skoda sau uh, care să fie înlocuită cu o mașină Toyota Prio. Uh, poate că nu toată lumea are resursele financiare suficiente pentru a opera o astfel de schimbare, care poate costa până la 6.000 de uh, euro. În fine, poate că nu asta e problema principală. În orice caz, eu am ascultat cu atenție comentariile care au fost făcute de colegi și, într-adevăr, una din marile probleme reprezintă infrastructura. De ani de zile spunem acest lucru comisiei și nu numai în domeniul transportului, ci și în domeniul energiei. E nevoie de simț de răspundere, pentru că acum, dacă discutăm despre transport, sectorul acesta asumă foarte multe lucruri și anume va trebui să pună la dispoziție o rețea de alimentare, de încărcare cu energie și și ei sunt cei care vor trebui să asume costurile, nu? Întreprinderile energetice sunt cele care vor trebui să facă acest lucru. Deci poate că ar trebui să fim poate mai atenți și să facem în așa fel încât uh, să avem și finanțare pentru aceste măsuri. Trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte și să le putem discuta cu sectorul transporturilor. Apoi, vrem să introducem încă un uh, aliniat în text care să ne permită să cofinanțăm și să încurajăm utilizarea acestor infrastructuri sau crearea acestor infrastructuri care sunt necesare și, în acest sens, aș vrea să vă întreb uh, ce se întâmplă cu siguranța, cu securitatea, ce se întâmplă cu mantenența acestor noi autoturisme și noi vehicule, pentru că formarea, pregătirea profesioniștilor din domeniu, cum ar fi, spre exemplu, taximetriștii și așa mai departe, ă, trebuie să o facă cineva, nu această formare, pentru că nu e un caz ă, Uh, cum să zic, uh, banal și anume te duci și încarci uh, rezervorul cu benzină, nu? E o procedură diferită. Deci avem nevoie de cifre care să ne permită să evaluăm aceste costuri. Va trebui să vedem dacă guvernele Așa cum în momentul de față încurajează modernizarea flotelor prin promovarea unor soluții alternative, eventual dacă nu s-ar putea să facem acest lucru pentru a putea opera această tranziție către vehicule care uh, au nevoie de o nouă uh, formă de energie și să organizăm campanii de promovare, de publicitate. Ar fi foarte interesant să avem uh, fonduri și pentru așa ceva. Mulțumesc. Thank you. Commissioner. Mulțumesc. Domnul comisar. Mulțumesc foarte mult pentru observații, comentariile dumneavoastră. Sigur, Propunerea noastră are și dispoziții privind necesitatea furnizării de informații adecvate, desigur. Problema finanțării a fost discutată și propunerea de finanțare este doar un calcul. Noi considerăm că rețeaua necesară va fi finanțată de sectorul privat. E vorba de 10,5 miliarde pentru finanțarea acestei infrastructuri și acest lucru ilustrează cât de mult putem pierde cu fluctuațiile prețului petrolului 40 de miliarde într-un an, 60 de miliarde în următorul. Sigur, mobilitatea electrică este o problemă discutată de mult și suntem uh, foarte interesați, desigur, să analizăm toate aspectele, uh, ciclul de viață al mașinilor electrice și alte uh, probleme, sursele de alimentare și așa mai departe. <clears throat> Cooperăm, uh, ca să răspund doamnei la cu uh, Direcția Generală Energie și facem acest lucru într-un proces de cooperare mm, între direcțiile generale ale comisiei. Ne gândim și la întreținerea noului tip de vehicule. Aici, uh, sigur că avem o problemă, pot să spun clar acest lucru, trebuie să fim foarte atenți la problemele ce țin de flotele întreprinderilor. <clears throat> În <clears throat> ceea ce privește relocarea și toată această problemă a energiei curate pentru transport, trebuie să ne rezumăm la sursele europene de energie, la furnizorii europeni și acest uh, lucru este, merge în sensul limitării dependenței noastre de petrol. Domnul Richea uh, spunea că ar trebui să avem mai multe uh, opțiuni uh, pentru diversele tipuri de uh, combustibil uh, disponibil. E greu să facem o alegere în ceea ce privește <clears throat> care ar trebui să fie acest combustibil al viitorului. Rămâne să discutăm aceste lucruri și să definim noțiunile. Propunerea noastră Adică ce ni s-a cerut nouă a fost să spunem ceva despre infrastructură, să spunem ceva despre standardizare, pentru că constructorii auto pot să construiască mașini, dar dacă nu există stații de alimentare, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, nu o să cumpere nimeni mașinile acelea, nu le va folosi nimeni și asta a fost intenția directivei, să, a, să dea o direcție clară pentru crearea acestei infrastructuri necesare. Și ultima întrebare la care pot să uh, răspund, uh, acea alegere a a combustibilului. Vă dau un exemplu din rețeaua de telecomunicații europeană. S-a făcut o alegere acolo, s-a ales o soluție uh, și s-a ajuns la concluzia că ar fi, acea soluție ar fi un câștig pentru întreaga industrie a telecomunicațiilor. Avem nevoie de aceeași atitudine aici. Sigur, se produc mașini electrice. E clar că trebuie să existe deja uh, stații de alimentare, de încărcare. Trebuie să alegem, deci, un tip de energie de, de un tip de priză pe care să o folosim la uh, reîncărcare, pe care să o aleagă toți producătorii, deci o să facem această alegere. Nu o să facem ca în cazul... Uh, o să facem... O să reglementăm acest lucru de la început în, și o să uh, impunem anumite norme statelor membre. Da, foarte pe scurt, uh, domnul Red, cred că ați spus deja tot, domnule comisar. În realitate, în anumite probleme trebuie impuse niște standarde. Asociația Europeană a Producătorilor de Autoturism a recomandat un tip de priză. Știm că există o problemă cu numărul de state membre care au adoptat deja această priză și că va fi nevoie de o tranziție, dar nu are niciun sens să avem un tip de priză în Europa și să nu putem să exportăm uh, autoturisme europene pentru că sistemul este diferit acolo. În, în, uh, de exemplu, în Statele Unite. Nu are rost să uh, alegem noi un tip de priză pentru Europa și să trebuiască să producem altele cu care să echipăm mașinile pentru export. Mulțumesc foarte mult! E bine că ne-am pus de acord mai repede decât atunci când am discutat despre câte lumini de avertizare trebuie să fie în uh, coada unui tren. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Uh, mulțumim, domnule Reuter, că ați venit uh, astăzi aici pentru a discuta cu noi pachetul uh, feroviar și pachetul privind energia curată pentru transporturi. Mulțumesc! Ok, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, am să închei uh, ședința, amintindu-vă că următoarea întâlnire este pe 18 martie, pică într-o luni, la ora 3. Și cu aceasta declar închisă ședința. Mulțumesc interpreților.